Uh, dear colleagues, I would like to... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vreau să încep întâlnirea de azi după amiază a comisiei noastre. Încep cu primul punct, adoptarea ordinii de zi și vreau să vă informez că întâlnirea noastră este divuzată pe internet. Apropo de adoptarea ordinii de zi, aș vrea să vă propun două modificări Vreau să spun că după punctul 6 de pornea de zi, avizul doamnei Silvii Gudlar, avem punctele 90 și 11 și abia după punctul 11 o să discutăm punctele 7 și 8. S-a făcut această solicitare și toți cei vizați au fost de acord. O altă modificare majoră este că discuția noastră despre aderarea la Convenția uh, Europeană a Drepturilor Omului va avea loc uh, nu cu ușile închise, ci va fi o discuție publică pentru toți cei care vor să participe la această discuție. Nu mi s-au mai transmis alte solicitări privitor la ordinea de zi, dacă nu putem să o considerăm ca fiind adoptată și la punctul 2, intervenție din sală fără microfon. Mercedes and we were approached and asked to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 Putem să o contactăm pe doamna Breso și să clarificăm situația, spune președinta. A fost o intervenție din partea domnului Brock din sală, care nu era la curent cu solicitarea pentru modificarea ordinii de zi. Dacă există vreun asistent din partea domnului, domnului Breso, doamnei Breso, să... Bun, clarificăm problema, să vedem cum putem să o rezolvăm. La punctul 2 de pe ordinea de zi avem adoptarea proceselor verbale de la reuniunile din noiembrie, decembrie și ianuarie, toate sunt uh, disponibile și potrivit tradiției. Dacă nu sunt obiecte până la sfârșitul întâlnirii de astăzi, se consideră ca fiind adoptate. Acum vreau să vă înștiințez la punctul 4 um, anunțurile președintei că raportorii pentru reforma dreptului electoral vor fi Danuta Humner, eu însă și eu Laină, deci de la PPE și socialiști este o decizie luată cu ceva întârziere de către coordonatori. De asemenea, vreau să vă spun că eu am participat în numele dumneavoastră la întâlnirile COZAC și am avut o întâlnire pregătitoare pentru întâlnirea plenară a COZAC care va avea loc la Riga în mai și există presiuni din partea Parlamentelor Naționale pentru a avea un nou format de întâlniri între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru uh, um, elaborarea de politici. Deci, în ce privește uh, colaborarea cu Parlamentele Naționale, probabil că vor apărea niște modificări, dar voi, vă voi da mai multe detalii la momentul cuvenit. Oricum, va trebui să fim mulți mai activi în ce privește chestiunile pur europene. Uh, astăzi s-au luat mai multe hotărâri de către coordonator și aș vrea să vă uh, spun că s-a hotărât în ceea ce privește audierea despre aspecte instituționale a guvernanței economice, o audiere organizată în comun cu Econ. Am vrea ca această audiere să fie organizată pe data de 5 mai și sperăm că coordonatorii de la Econ pe 10 martie vor uh, fi de acord cu această dată. Era cea de-a doua dată pe care o propuneam noi și dacă și Și dacă ei nu vor fi de acord, atunci uh, vom face audierea pe cont propriu pe 5 mai. Următorul punct de pe ordinea de zi a coordonatorilor era dorința de a organiza un atelier în ce privește uh, comparația între diferite practici în uh, timpul uh, negocierilor uh, interinstituționale un atelier pe care îl vom organiza în iunie și o să cerem uh, Departamentului de Politici să uh, elaboreze și un studiu comparativ. Mai exista și punctul cu privire la raportul din proprie inițiativă care a fost propus de colegul nostru din GUE, care acum este ministru în Grecia, domnul Catutalos, pe tema aspectelor instituționale a guvernanței economice. Eu nu am putut uh, să ajung la o înțelegere cu Econ pe, pentru acest titlu la conferința președinților de comisii și atunci am hotărât ca acest raport să se concentreze pe aspectele um, nu neapărat economice, dar care sunt legate de guvernanța economică și să vorbim despre provocările instituționale și GUE a propus pe Costas Rizomonos care va fi raportor în locul uh, colegului nostru care a devenit ministru și sper că la conferința președinților de comisii și la um, conferința președinților de grupuri voi obține sprijin în această privință. O solicitare apoi din partea colegilor italieni de a lămuri situația juridică a legii Severino. Știți că am avut discuții cu serviciul juridic în această privință și am spus că acum ar trebui să așteptăm rezultatul um, de la cauza în curs de desfășurare la Strasburg și în fața instanței de la Luxemburg. Deci, după ce vor fi pronunțate aceste hotărâri judecătorești, vom putea și noi să avem un aviz mai clar. Va trebui să dăm un aviz în ce privește fondul european pentru investiții strategice, faimosul plan Juncker, și acest aviz a fost alocat PPE-ului. Așa am încheiat punctul 5 de pe ordinea de zi și acum vreau să trec la punctul 6 de pe ordinea de zi. Avizul doamnei Silvii Gular, deja am avut un prim uh, schimb de vederi și acum îți dau cuvântul, dragă Silvii. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, Dumneavoastră mulțumesc și raportorilor din umbră și celor care au depus amendamente. O observație metodologică. Cred că un raport de la AFCO este mult mai puternic dacă se concentrează pe acele aspecte pur instituționale, de procedură, de drept și de aceea i-am să vă propun amendamente de compromis. Putem tot timpul să comentăm decizii în curs, dar nu este la fel de interesant. Și ieri, domnul Draghi, președintele Băncii Centrale Europene, a spus la plenară că exercițiul celor patru președinți va fi relansat. A existat în 2012, a avut loc, um, rezultatele a fost un raport din partea domnului uh, Van Rompuy și acum domnul Draghi își dorește ca acest exercițiu să fie reluat din dorința de a îmbunătăți Uh, întreaga procedură ca să ajungem la o adevărată Uniune Economică și Monetară, deși mie nu-mi place foarte mult această formulă. Uh, la trecută, raportorii din număr nu au putut să vorbească prea mult, de aceea aș vrea ca acum eu să fiu mai sucintă și ei să poată să ia mai mult cuvântul. Trec în revistă câteva puncte foarte rapid. Trebuie să putem să mărim uh, uh, simțuri răspundere pentru toate deciziile care sunt adoptate. Ar trebui să consolidăm metoda comunitară, fie uh, prin integrarea în tratate a uh, ceea ce uh, era mai înainte interguvernamental, fie prin creșterea um, nivelului de democrație, toată lumea a afirmat că parlamentele naționale ar trebui să fie implicate într-o mai mare măsură în acele acte care sunt mai degrabă de competența lor, pe când Parlamentul European s-ar limita la actele care țin mai degrabă de dreptul comunitar putem să ajungem la un text care să întunească consensul pe tema investițiilor, felul în care ne ocupăm de acele cheltuieli care respectă disciplina bugetară, cred și eu că putem să monitorizăm mai bine aplicarea legurilor și respectarea disciplinei bugetare mai degrabă decât să tot cerem uh, o marjă de flexibilitate și care se dovedește în cele din urmă nocivă respectării regulilor? Mai rămâne un aspect evocat deseori în această comisie. Știți că am avut în timpul mandatului precedent raportul domnului Gualtieri uh, despre guvernanța pe mai multe niveluri. Mă întreb dacă e nevoie neapărat de o modificare a tratatelor E adevărat că nu folosim tot ceea ce scrie în tratate, dar această comisie nu trebuie să se autocensureze. Dacă găsesc că anumite prevederi sunt destul de limitate, atunci de ce să nu cerem o modificare a acestora din urmă? Există apelul lui Mario Draghi, există apelul lui uh, uh, domnului Juncker și cred că și domnul Schulz va avea un rol de jucat. Mandatul Parlamentului european, mandatul președintelui Parlamentului European trebuie să se um, inspire din munca comisiilor din acest Parlament atunci când acest exercițiu a, de întrunire a celor patru președinți va fi reluat. Cu Uniunea Economică și Monetară ne aflăm într-o situație care reprezintă o derogare de la restul dreptului comunitar, pentru că Curtea de Justiție este complet lăsată pe din afară. Așa stipulează tratatele, nu eu. Vi se pare normal că într-o comunitate de drept în care vrem să existe reguli și care să fie respectate, este normal să lăsăm deoparte uh, Curtea de Justiție? Să nu existe însă neînțelegeri. Există mai multe căi de recurs în um, tratate. De exemplu, uh, se poate depune plângere atunci când nu se respectă regulile. Dar nu e același lucru precum recursul care îți permite să contești o decizie. Odată cu crearea Troicii am avut un bun exemplu pentru că uh, crearea Troicii nu avea un temei juridic în tratate. Dacă am fi putut să depunem plângere, să facem apel, poate că um, atunci uh, um, soarta Troicii ar fi fost diferită. Și cum spuneam, ar fi fost bine dacă am fi avut o cale de atac pentru asemenea uh, hotărâri care nu ne-au părat un temei juridic în tratate. Să nu uităm însă că în fiecare țară puterea politică hotărăște, dar se poate să fie controlată de câte puterea judecătorească. Există țări uh, ca Germania, de exemplu, unde și Curtea Constituțională are un rol major de jucat. Deci, eu cred că la Comisia AFCO, fiind prudenți, precauți și văzând lucrurile pe termen lung, putem să evocăm caracterul incomplet al acestor prevederi care vizează Uniunea Economică și Monetară. Pe de altă parte, mie mi se pare că în ultimii ani ne învârtim în jurul cozii când discutăm despre Uniunea Economică și Monetară, repetăm mereu aceleași lucruri și până la urmă nu mai suntem cine știe ce convingători. Eu rămân la dispoziția tuturor raportelor din umbră ca să avem un text care să întunească majoritatea și contez pe contribuția dumneavoastră. Mulțumesc, Silvia. Acum cred că domnul Brock este raportor din umbră pentru PPE. Elmar, dorește să iei cuvântul? Ca raportor din umbră pentru raportul doamnei Gular? Right. Herzlichen Dank. Äh, ich, Frau Vorsitzende, ich möchte mich bei Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, țin să-i mulțumesc lui Silvii Gular pentru acest proiect de aviz și cred că vorbim aici despre una dintre temele cele mai importante pentru comisia noastră. De aceea trebuie să ne asigurăm că vom avea o influență maximă asupra raportului pe fond de la Comisia Econ o observație preliminară. Eu cred că mandatul Comisiei AFCO definea cadrul constituțional. Acel cadru în care, la, la o adică, trebuie să modificăm sau nu tratatele. Iar tema aceasta nu ține atât de poziția socioeconomică adoptată de Parlamentul European. De altfel, același lucru s-ar putea spune și despre rapoartele Bresu, Brock și Verhofstadt. Cred că discuția aici nu are ca obiect să se decidă dacă da sau nu trebuie să facem mai mult în domeniul social, pe competitivitate. Nu despre asta discutăm aici. Noi trebuie să determinăm în ce fel și avem nevoie sau nu de noi instrumente europene pentru a accelera ieșirea din criză pentru a depăși uh, perioada de criză, trebuie să vedem ce instrumente țin de metoda intercomunitară, care țin de metoda guvernamentală, ce chestiuni sunt legate de pactul bugetar și, uh, în afară de asta, mai avem și, și anumitul document al celor patru președinți, apropo, pe marginea căruia trebuie să spunem clar în ce fel Parlamentul European, pe de-o parte, și Parlamentele Naționale, Uh, pe de altă parte, uh, au sau nu au un cuvânt de spus. Însă, pe fond, tratatul este uh, limpede. Articolele care se referă la competitivitate, la economia socială de piață, la justiția socială, la solidaritate, toate aceste teme sunt precizate, nu trebuie să alegem una sau alta. Nu, baza din tratate este clară și foarte echilibrată în acest tratat de la Lisabona. De aceea eu cred că uh, noi trebuie să folosim această bază ca atare și nu să încercăm să o modificăm uh, ba într-o direcție, ba în alta. O altă chestiune foarte importantă. Cum anume, dacă când vrem să ieșim din criză, putem găsi un echilibru între rigoare bugetară, reforme structurale și creștere economică. Trebuie să susținem uh, reformele structurale, dar în așa fel încât reformele să fie și instrumente care să favorizeze creșterea economică. Și modul în care putem uh, planifica acest proces trebuie să fie unul care să implice Parlamentul, nu să-l excludă. Cred că o să-i cer uh, doamnei Silvii Gular să fie uh, Uh, completat raportul, nu, nu contrazis. Trebuie să ne referim aici la semestrul european, pentru că aici apare un, o verigă slabă, o lacună cumva. Uh, la fel am, am constatat și când s-a discutat documentul domnului uh, Van Rompuy, când ne referim, de exemplu, la recomandările specifice pe țară. Constatăm că nu există acolo o participare a Parlamentului European în determinarea celor linii directoare care sunt adresate țărilor membre. Deci, părerea mea este că uh, Comisia Europeană ar trebui să primească anumite linii directoare determinate în codecizie de către Consiliu și Parlament. Linii directoare care ar avea o uh, perioadă de valabilitate de 5-6 ani aproximativ și care ar fixa marele principii. Acest set de linii directoare ar trebui mai ales să specifice la ce sectoare ne referim pentru că um, partea slavă a acestor uh, recomandări specifice pe țară este că tratează de uh, o mie și una de chestiuni, dar care nu țin neapărat de acea, acel stat membru. Deci, cumva este un document prea puțin dinamic, în vreme ce dacă recomandările s-ar focaliza pe uh, 4-5 teme principale, cred că ar fi mai eficiente și cred că uh, Parlamentul trebuie să insiste pe această idee. Deci Parlamentul trebuie să fie implicat prin codecizie la redactarea acestor linii directoare. Și când aceste uh, recomandări specifice ajung pe masa uh, statului membru în chestiune, se pune la un moment dat problema uh, cum anume pot fi transpuse în măsuri concrete acele recomandări. Ei bine, noi considerăm că Uh, sunt aici două aspecte de care trebuie să ținem seama. Mai întâi, întrebarea, cum anume Uniunea Europeană poate oferi stimulente pentru ca uh, reformele cu pricina să fie cu adevărat uh, implementate. Uh, nu știu, trebuie un cadru pentru credete, ce, ce trebuie anume, dar sub ce formă Uniunea Europeană poate oferi un uh, ajutor uh, bine țintit în așa fel încât să sprijine restabilirea competitivității, punerea în aplicare a reformelor structurale, chiar dacă asta desigur ține de competența națională. Spun asta pentru că în destul de multe cazuri, firește, ne referim la competența națională, piața muncii, securitatea socială, uh, dreptul la grevă, iar în alte state poate nici măcar nu este o competență a statului, ci ține de uh, negocierile sociale, între partenerii sociali. Însă, întrebarea mea este cum anume uh, Uniunea Europeană, în ce privește, poate să ofere un stimulant, un sprijin concret la punerea în aplicare a acestor reforme este un aspect important și uh, tocmai de aceea trebuie să asociem uh, și parlamentele naționale, tocmai pentru că ne referim la competențe naționale. Deci, dacă noi recomandăm un program de reforme unui stat membru, ei bine, acel program trebuie să fie sprijinit de către Parlamentul din țara cu pricina. Astfel, să putem garanta la ambele niveluri comunitar și național participarea parlamentară. Și cred că Mm, această idee corespunde propunerii doamnei Gular, care în proiectul său de aviz uh, specifică nevoia de a evita uh, recursul la o competență mixtă. Pentru că mie nu place deloc uh, să văd aceste manifestări care țin de articolul 13 din pactul bugetar, care ar trebui să aibă o putere decizională. Nu prea îmi convine această situație. Eu cred că competențele fiecare instituție nu trebuie să fie schimbate. Și tocmai de aceea trebuie să implicăm un parlament acolo unde este el competent. Deci, recomandările de țară uh, țin de competența comunitară, dar, bineînțeles, Parlamentul Național trebuie implicat. Iar mai ales aplicarea acestor uh, recomandări, ținând de competența națională, iată, aici trebuie să fie competent Parlamentul Național. Dacă uh, noi am propune o astfel de reformă structurală, cred că am putea să mai disipăm din neîncrederea parlamentelor naționale. Deci cred că uh, politica, de exemplu, de coordonare monetară și ar putea, fi, ar putea avea mai multă legitimitate dacă am articula în acest fel uh, coordonare între aceste niveluri instituționale. Deci cred că este nevoie de mai multă legitimitate democratică și poate fi obținută. În sfârșit, țin să mai spun că, din nefericire, am depus un amendament care, da, din păcate, era uh, bazat pe o eroare din partea mea, deci retrag acel amendament în care ceream uh, Um, să fie scoasă din text participarea Curții Europene de Justiție. De fapt, lucrurile stau exact uh, invers. Deci îi mulțumesc uh, doamnei raportor că mi-a semnalat. Și uh, este foarte bine să avem, să fim atenți, să evităm apariția unui vid juridic la nivel european. Este norm, bineînțeles foarte bine că de fapt Curtea de Europeană de Justiție este competentă asupra acestui chestiune. Am comis o eroare. Și uh, vă confirm, deci, că viziunea mea este absolut compatibilă cu cea a doamnei Gular. De aceea propun uh, să rediscutăm chestiunea împreună cu colegii din grupul socialist, uh, socialist și democrat, în așa fel încât să armonizăm uh, formularea uh, care va fi reținută în uh, raportul Comisiei pe fond. Și da, deci cum spuneam, deocamdată da, suntem de acord pe fond uh, cu grupul colegilor socialiști, dar poate că încă trebuie să mai conciliem uh, referința la cadrul constituțional pe care ne bazăm. Altfel, uh, propunerea doamnei Gular mi se pare foarte interesantă, cea care se referă la uh, definirea acelor cheltuieli uh, investi- în investițiile productive pentru a le deosebi de alte tipuri de investiții. Criteriile de la Maastricht uh, sunt importante, bineînțeles, dar este nevoie să facem această distinție între investițiile uh, constructive, ca să spunem așa, și alte tipuri de investiții, pentru că nu sunt sigur că nu știu dacă e calea cea mai bună, pentru că până la urmă și cheltuielile Uh, în investiții care ar primi uh, undă verde pentru a depăși, să zicem, anumite limite. Nu știu dacă, nu sunt sigur că ar fi ideea cea mai bună, pentru că ar putea să pună în pericol stabilitatea bugetară. Deci, poate există aici un risc, nu sunt sigur că trebuie să mergem în direcția asta. Însă, ca să putem evalua un uh, buget, Deci, ca să putem atinge această flexibilitate, în orice caz, da, ce avem, uh, dacă vrem să putem investi, și bugetul trebuie gândit pe un termen mai lung, trebuie să poată asigura viabilitatea economică pe termen lung. Deci, da, este o distinție importantă pe marginea care trebuie să mai discutăm. Din partea grupului socialist, domnul Silva Pereira. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să încep prin a mulțumi doamnei raportoare pentru uh, modul excelent în care am colaborat uh, și pentru că a încercat să găsească, să ajungă la un compromis pe această chestiune atât de importantă și vreau să exprim și disponibilitatea grupului socialist de a participa la acest efort, efort de a găsi un compromis. În al doilea rând, doresc să subliniez faptul că noi uh, suntem de acord cu punctul de vedere general al raportoarei și cu opinia că uh, comisia noastră ar trebui să se concentreze mai ales pe domeniile care țin de competența sa legate deci de afaceri constituționale și instituționale. Și din aceste motive, dar și pentru că avem încredere în uh, uh, ceea ce face Comisia Econ și în uh, raportoarea pe Vange Beres. Suntem de acord cu această abordare de bază. Acum, dacă mi îngăduiți, vreau să vă spun că noi am făcut un uh, număr de propuneri de amendamente, mai precis 12. Au existat aproximativ 42 de amendamente în total, 12 din partea noastră, 12 din partea noastră, dar asta nu înseamnă că uh, principalmente nu am fi de acord cu abordarea. Însă preocupările noastre Eh, se referă în principal la necesitatea de a uh, punctele esențiale ale proiectului Uniunii Economice și Monetare. Vrem să eh, spunem că noi considerăm că e nevoie de instrumente pentru ca aceasta să dispună și de capacitatea fiscală necesară și instrumente de asistență financiară de asemenea, care să respecte și dimensiunea socială înscrisă în tratate. Însă, de asemenea, e nevoie de instituții puternice și de legitimitate democratică, lucruri care, pentru moment, reprezintă veriga slabă în întreg acest proces. Și noi considerăm că abordarea noastră trebuie să se, consolide, să se concentreze pe consolidarea acestei legitimități democratice Motiv pentru care majoritatea amendamentelor propuse de noi uh, sunt pe această linie, dorindu-și să specifice contribuția suplimentară a Parlamentului uh, European la acest proces, pentru a ne asigura că această legitimitate democratică despre care vorbeam există și în guvernanța economică și monetară. De asemenea, avem o preocupare legată de modul în care regulile uh, sunt uh, introduse în sistemul juridic al, instituției, al instituțiilor europene. Un punct la care s-a referit raportarea ca fiind important e nevoia de instrumente care să confere mai multă valoare metodei comunitare și să aducă mai multă responsabilizare la nivel comunitar. Însă noi credem că trebuie să mergem chiar mai departe în modul în care flexibilitatea bugetară este interpretată. Nu voi înfățișa aici toate amendamentele pe care le-am depus. Este o reuniune a raportelor din umbră programată peste câteva zile și acolo vom putea discuta în detaliu aceste amendamente și sper că să ajungem și la un compromis. Însă, dacă îmi permiteți să sublinia două puncte, cred eu, importante ca reacție la cele spuse adineauri de Silvigula. Gula. Mai întâi, întrebarea dacă avem nevoie sau nu de mai multe sau dacă avem nevoie de mai multe reguli. Eu cred că e o întrebare falsă și o, o dihotomie falsă, pentru că regulile politicilor fiscale și regulile guvernanței economice permit uh, și prevăd o anumită marjă de flexibilitate când e vorba de politicile bugetare. Uh, în acest moment și în această etapă noi trebuie să utilizăm așa cum se cuvine aceste reguli ca să tragem beneficii din această flexibilitate permisă mai mult decât până acum. Și consider că, până la urmă, Comisia Europeană este și a, a devenit conștientă de această nevoie și a făcut și niște pași concreți în direcția asta. Deci nu e o chestiune de opoziție între flexibilitate și nevoia de reguli și să utilizăm regulile ca să profităm cât mai mult de flexibilitate bugetară. Cred că asta este un punct cheie, dar, de asemenea, din punct de vedere juridic, flexibilitatea bugetară și mai ales când e vorba de a aplica clauza de investiții, trebuie regândită. Trebuie să regândim întreg acest proces mai ales în uh, așa, numitul, așa numita ramură corectivă a pactului. Spun asta gândindu-mă că eu cred că există într-adevăr o problemă când e vorba de principiul egalității aici, pentru că sigur că sunt state membre care se concentrează mai mult asupra măsurilor de prevenire, altele uh, se află în etapa de corecție și atunci, sigur, perspectivele diferă Însă eu consider că trebuie să ne asigurăm că diferențele de abordare pe care le avem uh, corespund și diferențelor uh, reale, economice dintre aceste țări. Pentru că proiectul european trebuie interpretat în mod corect atunci când vorbim de această clauză de investiții. Trebuie să ne gândim la asta ca la o contribuție la un fond european care să asigure mai multă solidaritate, însă și mai multe contribuții naționale la fondurile comunitare. Noi vorbim practic de două abordări diferite a contribuției statelor membre la uh, fondurile europene care funcționează diferit. Deci sunt și difer- diferențe în interpretare de la stat la stat. Și aceste diferențe de interpretare nu depind de situația statului membru respectiv, dacă este situație de prevenire sau de corecție, ci este o diferență în modul în care privesc ele întregul proces. Deci trebuie să avem o abordare diferită a aplicării acestor reguli mai ales că chestiunea de egalitate de tratament este foarte importantă uh, dacă e vorba de clauza de investiții. Și încă ceva în final, ceva legat de schimb, uh, eventuale modificare ale tratatului. Pentru că Silvigula Gula a insistat uh, pe acest punct de a propune modificarea tratatului domnia s-a spus că în cadrul competențelor comisiei noastre am putea lua în discuție așa ceva. Și da, într-adevăr, asta ține de competența noastră, însă propunerea făcută se referă cumva la o intervenție chirurgicală în modificarea tratatului. Inclusiv ă, să verificăm dacă au fost îndeplinite sau nu condițiile și prevederile bugetare și posibile sancțiuni atunci când nu se întâmplă așa ceva. Și agenda asta de schimbare, de modificare a tratatului pentru a îmbunătăți eh, guvernanța economică eh, nu se bucură de acordul eh, grupului nostru, pentru că grupul socialist nu este de acord cu acest punct din propunere, mai ales la alineatul 6 din nou proiect, din noua formulare. Noi credem că propunerea nu uh, rezolvă problemele cu care ne confruntăm. Dacă discutăm o agendă de modificare a tratatelor ca să încercăm să îmbunătățim guvernanța economică și să îmbunătățim legitimitatea democratică, ăsta e un lucru. Însă ar trebui să fie o intervenție mult mai ambițioasă și uh, guvernanța economică în cazul acesta ar fi mai eficientă președinte, bun, ați avut comentarii foarte lungi și atunci dacă continuăm așa nu terminăm. A, aș fi propus chiar să eliminăm anumite puncte de pe agenda, nu știu. Vă rog, țineți cont de faptul că nu mai avem mult timp la dispoziție. Domnul Lunche, dacă este aici, dacă nu, doamna Spinele din partea GUE. Dar vă rog, cât mai succint posibil. Je ehm, voulais remercier la... Mm, mulțumesc și vreau să mulțumesc uh, doamnei Gular. Sunt de acord cu un punct, uh, așa nume că uh, discuția asta privitoare la Uniunea Economică și Monetară este pur și simplu o discuție dusă la infinit, din care nu mai ieșim o dată și de aceea eu vreau să subliniez dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare cred că este o chestiune cu caracter instituțional, uh, uh, chestiunea socială. Spun asta deoarece Consiliul discută uh, orientările politice, ale politicii economice, și, ar, și dacă adăugăm adjectivul social, atunci devine relevant din punct de vedere instituțional. La fel, are caracter instituțional și eventual aderare la Carta Socială și de asemenea are caracter instituțional ideea că la Consiliul uh, Economic am putea alătura uh, Consiliul Social, Comitetul Social. demande, Și în acest cadru am cerut uh, eliminarea sau abolirea Troicii ceea ce de altfel a și propus Parlamentul. Și încă ceva, am uh, anumite îndoieli. Poate am putea avea o discuție în legătură cu participarea Parlamentului și a președintelui Parlamentului în uh, munca celor patru președinții. Nu că nu ați dori implicarea Parlamentului, însă Parlamentul a trebuit să devină un interlocutor a celor patru. Nu, nu aș avea să existe, nu aș dori să existe o, o diferență de statut. Cam atât ar fi și vă mulțumesc. Barbara for being so short. Pascal... Mulțumesc, Barbara, și acum Pascal Dion, dacă este aici. Da, voi încerca să fiu și eu succint. Mai întâi aș dori să spun că, sigur, doresc să mulțumesc lui Silvi pentru tot ce a făcut, pentru modul în care încearcă ea să convingă uh, pe ceilalți de argumentele sale. Deci a instaurat un spirit de dialog care e foarte bun. Eu cred că, uh, în continuare, rămânând la nivelul marilor principii și al chestiunilor constituționale, încă nu prea pot separa aspectul economic de cel social în acest raționament uh, la nivel general. Deci un parlament nu poate trata izolat anumite puncte ca să spună asta, e, asta ține de tehnică și alte puncte sunt puncte pur uh, virtuale, intelectuale. Eu nu pot raționa așa, eu nu sunt un contabil și n-am fost ales de cetățenii europeni uh, ca să aplică în mod normativ un anumit, și, și strict un anumit număr de reguli. Îi spun asta lui Silvii cu foarte mult respect. În același timp, eu înțeleg ce vrea să facă ea, însă eu cred foarte clar și numai la asta mă voi opri, pentru că în rest cred că putem rapid să ajungem la uh, un consens, că în general suntem de acord, însă chestiunea sesizării Curtei de Justiție și faptul de a putea sancționa, dar nu în mod politic, ci doar din punct de vedere juridic, să sancționezi state membre care se confruntă cu dificultăți. Că totuși ăsta e punctul de plecare. Dacă intrăm în logica sancțiunilor, înseamnă că există dificultăți. Cred că asta pune sub semnul întrebării un întreg echilibru. Pentru că dacă există constrângeri bugetare uh, acceptate la nivel european, atunci e pentru că acest control era un control politic. Și acum uh, uh, stricăm toată această logică și într-un prim timp spunem, da, avem constrângeri bugetare, dar aceste constrângeri bugetare uh, vor fi revizuite treptat, însă aici spunem, avem constrângeri bugetare, le-ați acceptat, acum vă sancționăm dacă nu le respectați 100%. Cred că aici trebuie să discutăm din nou acest punct, mă voi opri aici dar spun că e un punct aproape vital pentru Uniunea Europeană. Dacă avem reguli de echilibru și apoi uh, se, uh, se, se face din ele un element uh, inviolabil și să fie doar un element o juridic atunci cred că se pierde capacitatea Uniunii Europene de a găsi acest echilibru, echilibru care nu poate fi găsit decât în Parlament. Suntem de acord aici și trebuie ca Parlamentul nostru și spun asta pentru că nu mi-e, nu mi-e teamă de reformele constituționale, trebuie ca Parlamentul să își recapete func- funcțiile sale de pline și să încercăm ca Eurogrupul și alte organisme autodeclarate să-și piardă puterea pe care și-au atribuit-o ele însele. Mulțumesc acum Silvei din nou. Je serai très brève. Un, merci à tous. De, ma Mulțumesc. Eu uh, sunt deschisă pentru toate discuțiile și toate reuniunile, un singur lucru asupra căruia vreau să insist. Nu am propus o putere de sancționare jurisdicțională. Eu am vorbit despre faptul că statul de drept nu este desăvârșit în Uniunea Economică și Monetară. Nu există niciun sistem, în ciuda respectului pe care îl avem pentru politică și oamenii politici, deci nu există niciun sistem în care nu există nicio formă de control uh, constituțional a validității tratatelor. Ai tratate, Pascal, că există anumite chestiuni economice și sociale, însă mai există și un alt lucru care distruge spiritul european și anume faptul că guvernele își asumă niște angajamente pe care nu le respectă, într-un sens sau celălalt. Că mergem prea departe cu sancțiunile vis-a-vis -vis de Troica sau că suntem prea laxiști este unul și același lucru. Este un adevărat vid juridic în Uniunea Economică și Monetară din punctul meu de vedere și o să avem ocazie să mai discutăm. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dar trebuie să votăm pe 17 martie, deci sper că între timp vă veți putea să ajungeți la niște concluzii. Raportarea spune că chiar și fără controlul curții vor putea să ajungă la un consens. Mulțumesc. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, avizul cu privire la um, acordul de parteneriat transatlantic, pe scurtat tip. Como todos ustedes Vă rog, are cuvântul domnul González Pons. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, știți că am lucrat săptămâni întregi uh, la acest proiect de aviz în legătură cu Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, TTIP, cu Statele Unite. După schimbul de opinii pe care l-am avut cu raportorii din umbră ai tuturor grupurilor politice, cred că am putut prezenta un text care ține să uh, ia în considerare toate punctele de vedere uh, diferite. Uh, oricum noi trebuie să ne pronunțăm și ca să uh, Uh, fac și eu ca celelalte comisii pe această temă, am inclus acolo niște considerente în care se face referire la schimburile, schimbările pe care le-a introdus tratatul de Lisabona în cadrul uh, acordurilor de comerț exterior, pentru că datorită acestui tratat s-a extins cadrul politicii comerciale comune, inclusiv uh, put, inclusiv avem acum investiții directe și acum putem negocia și noi Parlamentul European un asemenea acord în legătură cu punctele specifice ale vitului care deja a fost prezentat și pe care le cunosc toți colegii. Mă aș referi la faptul că se remarcă aici că deși în acest tip de negocieri eh, e necesar un anumit tip de confidențialitate, instituțiile Uniunii Europene trebuie să fie în avangarda la tot ceea ce se referă la transparență și atunci trebuie făcute eforturi ca, uh, de a face negocierile mai transparente și accesibile publicului. Apoi se face referire la recomandările ombudsmanului din 6 ianuarie 2015 de a consolida și mai mult legitimitatea și transparența procesului de negociere și se mai spune acolo că parlamentele naționale trebuie să se implice pe deplin în, parlamentele, în dezbaterea privind detaliile TTIP și să fie informate în mod periodic cu privire la situația negocierilor, în special având în vedere faptul că acest acord ar trebui considerat ca un acord de tip mic și ratificat la nivel național. Asta pentru că va avea un mare impact pe piața unică. Eu personal sunt convins că dacă uh, se va semna TTIP-ul, va fi un tratat de tip mixt. Și, la fel, personal sunt convins că parlamentele naționale vor trebui să se pronunțe. De aceea consider că ar trebui cât mai rapid posibil să implicăm și parlamentele naționale în uh, negocieri, ca să evităm ca uh, după succesul negocierii aceasta să fie anulată, pentru că un parlament național jignit de faptul că nu a fost implicat nu va dori să ratifice acordul. Se menționează acolo importanța să existe un registru de transparență obligatoriu ca să cunoaștem activitățile de lobby eh, legate de negocierile TTIP, deci să știm cu toții cine sunt agenții economici și politici eh, activi eh, în acest domeniu partea care cred eu că ține mai mult de competența, com, uh, competența noastră este cea care se referă la norme și regulamente. Acolo să face un apel pentru ca Comisia să specifice care va fi rolul jucat uh, de așa numitul Consiliu de Cooperare în materie de reglementare Uh, și trebuie să știm ce caracter au uh, uh, recomandările pentru organismele relevante din UE și trebuie foarte important să știm dacă vor avea un caracter obligatoriu, pentru că dacă nu vor avea caracter obligatoriu, noi încălcăm procedura legislativă stabilită în tratate. De asemenea, include, aici, include o menționare la mecanismul de soluționare conflictelor, soluționarea litigilor dintre investitor și stat, cunoscut ca sub acronimul ISDS, spunând că este un instrument adecvat pentru a proteja investitorii oricum mai multe tratate uh, internaționale spun acest lucru și a se asigura că investițiile sunt tratate într-un mod echitabil și nediscriminatoriu. Însă spun foarte clar acolo că acest mecanism trebuie să nu limiteze capacitatea autorităților naționale și locale de a adopta reglementări cu privire la propriile politici, în special politicile sociale și de mediu. Și că în niciun caz acest mecanism de soluționare a litigilor nu poate să încalce cadrul constituțional al statelor membre. Plecând de la acest document, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare Sigur, în așteptarea amendamentelor din partea grupurilor politice și observațiilor raportelor din umbră, pe care le voi studia și le voi asculta cu mare atenție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eh, Pedro, Pedro Silva. Pedro Silva Ferreira, acum are cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, mulțumesc domnului raportor. Că reprezintă deja un, um, un um caminho. Deja am ajuns la un progres semnificativ și suntem aproape de a avea un compromis între toate grupurile politice. Au mai rămas doar câteva puncte unde probabil că vom depune amendamente. În mare, suntem de acord cu ceea ce spune domnul raportor și cu tonalitatea generală a raportului, înțelegem de asemenea de ce se face trimitere la SDS. Cred că deocamdată ISDS, deoarece în actuala etapa negocierilor, nu știu dacă aceste mecanisme vor fi implicate. De asemenea, și referire la parametrele naționale ar trebui să dispară eu cred că ar trebui să consolidăm uh, mesajul care spune că politicile trebuie să fie coerente și cu această um, serie de idei o să depunem și amendamente. Raportorul dorește ca aceste negocieri să fie transparente și să existe o implicare a părților interesate, dar trebuie să fim foarte atenți. Nu știu dacă e calea cea mai bună de urmat, deci vom uh, depune amendamente și pe marginea acestor puncte. Nu știu dacă Marcus Prețel este în sală, îmi spune doamna președinte, Charles Görens nici atât, nici domnul Scholz, domnul Pascal Duran este în sală, în schimb. Mulțumesc, doamnă președinte. Am senzația tot timpul când vine prea repede rândul și nu sunt obișnuit. Mai întâi vreau să subliniez că munca dumneavoastră a fost una obiectivă, domnule raport. Pentru că um, ați elaborat un aviz, uh, pe de o parte, constructiv și care nu uh, suscite prea multe polemici. Eu cred că sunt multe elemente bune în uh, avizul dumneavoastră și îmi pare rău că avem o divergență de opinie în ce privește soluționarea litigiilor dintre investitor și stat, așa numitul mecanism ISDS. În rest, în ceea ce privește transparența și registrul, uh, suntem de acord. Încă un punct unde nu suntem de aceeași părere și pe care trebuie să-l reabordăm este unul care mi se pare crucial pentru capacitatea pe care o vor avea oamenii, cetățenii europeni, de a accepta sau nu acest uh, acord de parteneriat, pentru că trebuie să prezervăm normele sociale și de mediu. Bineînțeles că trebuie să le protejăm, dar sistemele juridice și nu Sistemele juridice, cum spuneam, cele ale dreptului scris, capacitatea judecătorului de a interveni, independența justiției, acestea sunt incompatibile cu uh, ceea ce cu ceea ce s-ar spune în uh, uh, acest acord, pentru că nu se poate ca aceste norme sociale și de mediu să uh, scape de sub controlul unor judecători independenți. Da, în ce privește funcționarea SDS, eu nu am niciun fel de idee preconcepută ideologică, dar dacă intrăm în logica americană cu arbitraje și un arbitru care într-o zi poate să fie avocat și a doua zi poate să fie magistrat într-o această curte de arbitraj, e bine, așa ceva este incompatibil cu sistemele noastre juridice. Dar sper să nu îmi fie greu să ajung la o înțelegere cu dumneavoastră prin dialog și pentru noi este deocamdată nu este uh, ceva ce putem accepta. Fabio Casaldo nu este nici el în sală acum, așadar uh, dăm cuvântul domnului Ruiz. Doamne Ruiz. Mulțumesc, nu este aici doamna, domnul Gheorghe, dar eu vreau să mulțumesc uh, domnului Pons, care a Încerca să facă o muncă foarte obiectivă, care să țină cont de toate uh, pozițiile. Vom depune niște amendamente, dar oricum cred că domnia sa s-a referit la aspecte foarte importante și aplicabile, cum e implicarea parlamentelor naționale, registrul de transparență obligatoriu. Uh, apoi alte chestiuni, sigur, se mai pot face anumite amendamente, și apoi, în legătură cu soluționarea litigilor, avem și noi aici uh, niște puncte de vedere puțin diferite. Mai sunt alte chestiuni, dar oricum, cred că nu trebuie încălcat dreptul public în niciun caz. Și aici, posibilitatea ca măcar o parte din documentele care au fost deja accesibile Comisiei INTA să poată fi declasificate. Deci în acest caz să încercăm ca și societatea civilă să se organizeze, să se implice într-un mod obiectiv. Nu din chestiuni subiective sau uh, iraționale, dar e în interesul transparenței. Mulțumesc! Mulțumim, Maite. Acum Andrei Plenkovic are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte Humner, mulțumesc și Uh, colegului uh, Esteban González Pons, avizul dumneavoastră este concis și precis și definește exact acele segmente care țin de competența AFCO și anume faptul că Parlamentul European ar trebui să fie mai bine informat privitor la um, TTIP și privitor la ISDS și mai multe motive de îngrijorare din partea cetățenilor și um, instituțiilor de peste tot din Europa, deci eu cred că dumneavoastră ați simțit foarte bine aceste puncte în raport. Privitor la transparență, eu cred că ar trebui să uh, subliniem că avem nevoie de acest uh, registru, unde înregistrarea să fie obligatorie, astfel încât uh, toți mm, actorii vizați, toți partenerii uh, implicat să se înregistreze ca să poată să fie informați în mod adecvat de către comisie. După părerea mea, acest acord uh, de liber schimb este unul dintre cele mai ambițioase și dintre cele mai complexe, pentru că avem nevoie de un parteneriat strategic cu uh, dragul nostru partener, Statele Unite ale Americii, și cred că ne întâlnim pe calea cea bună. Mulțumesc, uh, Andrei, acum Gerolf Andemans. Cu microfon rugăm frumos. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Pot să fiu de acord cu ce au spus majoritatea colegilor este un bun punct de plecare pentru că oricum avizul nu poate să fie unul uh, cu um, o, <laughs> prea multe pagini. Noi uh, la Comisia AFCO trebuie să atragem atenția asupra aspectelor uh, constituționale și instituționale și putem să lăsăm alte comisii să intre în mai multe detalii. Sunt cât se poate de acord cu felul în care uh, Uh, avizul este structurat și redactat. Vreau doar să spun că vom depune un amendament ori aici sau la Comisia Libe în ceea ce privește posibilitatea ca în afară de sănătate, uh, protecția patrimoniului, protecția datelor, uh, um, să existe dreptul autorităților publice de a interveni și de a um, redacta reglementări. Dar la toată această listă am vrea să adăugăm și protecția limbilor naționale ca fiind o uh, derogare de la prevederile parteneriatului. Deci uh, suntem de acord în linii mari cu acest document. Thank you very much. Uh, Elmar Brock. Mulțumim, domnul Brock acum. Auch ich möchte dem Berichterstatter Mulțumesc, vreau să mulțumesc uh, domnului raportor. Cred că a făcut o treabă bună, avizul se îndreaptă în direcția cea bună, eu nu pot decât să subscriu. Aș vrea să fac câteva observații. Comerțul. Comerțul liber este pozitiv pentru Uniunea Europeană, deoarece avem uh, un surplus comercial cu Statele Unite ale Americii, ceea ce înseamnă că va exista un impact pentru propria noastră piață economică și pentru nivelul ocupării. Vorbim însă și de tot ceea ce este periculos, de ce nu trebuie făcut și acum eu cred că avem o părere greșită despre acest uh, acord și despre adevăratul său impact. În ceea ce privește transparența, domnul Pons a subliniat pe bună dreptate că dacă crezi ceea ce scrie în presă despre aceste negocieri și despre aceste tratate, ei bine, uh, poți să crezi că jurnaliștii știu mai multe decât uh, deputații și este de fapt uh, o uh, slăbiciune. Eu cred că asociațiile de întreprinzători, sindicatele, experții trebuie să fie imprimați, trebuie să fie informați înainte să se desfășoare următoarea rundă de negocieri și trebuie să fie informați de către comisie. Comisia, la rândul său, trebuie să îi înștiințeze pe deputați. Așa putem să avem un plus de transparență și apoi parlamentele naționale pot să fie informate de către guvernele lor respective dacă s-au obținut progrese în timpul negocierilor. Deci nu noi trebuie să informăm parlamentele naționale, ci guvernele lor trebuie să o facă. Cred că așa lucrurile noastre vor fi mai eficiente. Mai există un alt aspect uh, interesant și pentru noi și pentru curte. E vorba despre Filipine. E un acord mixt sau un acord care vizează doar competența Uniunii Europene. Și această temă trebuie să fie dezbătută la nivelul Parlamentului sau și la nivelul Parlamentelor Naționale pentru că știți că există nu numai 28 de parlamente cu care trebuie să discutăm, pentru că nu sunt doar cele naționale, sunt mai mult de 40 dacă te gândești la parlamentele regionale, numai în Belgia ai pe puțin 7. Dar, cum spuneam, rămâne de văzut dacă va fi un acord mix, dacă așa stau lucrurile, este deosebit de interesant. Este cu atât mai interesant pentru o comisie precum a noastră. Există multe exemple de um, um, relații cu um, um, întreprinderi europene, dar sunt acțiuni care nu au un impact asupra competențelor legislative um, ale Parlamentului nostru. Trebuie să ne gândim foarte bine care este rolul Congresului American Acesta este gata să discute despre mai multe elemente. Dacă parlamentele naționale ratifică acordul, înseamnă că vor fi dispuse să cedeze um, competența de arbitraj unor tribunale sau curți de arbitraj. Dacă vom avea, de exemplu, legislație pentru protecția mediului în Europa, această lege va trebui să fie aplicată la fel pentru întreprinderile europene și pentru cele americane. Va trebui aplicată la fel. Și trebuie să existe egalitate pentru toți. Aceleași cheltuieli. Și apoi avem și uh, investițiile, investițiile americane în Europa și viceversa. De fiecare dată când există o nouă reglementare, trebuie să se spună cui îi se aplică și aici Trebuie să fim atenți, să nu există niciun fel de discriminare, să ne gândim și la costul uh, procedurilor juridice la noi și în Statele Unite. Deci trebuie neapărat să verificăm acest punct, instând pe uh, discriminare și non-discriminare. Cred că așa o să putem să ținem cont de preocupările pe care le au oamenii sau diferitele asociații. și poate că trebuie să discutăm mai pe larg cu publicul despre aceste subiecte. Căci dacă nu suntem conștienți de faptul că acest acord va fi ratificat, dacă nu reușim să avem o dezbatere publică în adevăratul sens al cuvântului despre conținutul negocierilor și conținutul tratatului, atunci um, va fi foarte grav. Noi trebuie să arătăm că ne ocupăm de drepturile cetățenilor tot timpul, nu numai atunci când vremurile sunt bune. Deci trebuie să apărăm uh, interesele cetățenilor și să le arătăm că facem acest lucru. Nu se poate să se aprobe ceva fără acordul nostru. Thank you very much, uh, President. Uh, like also to compliment. Mulțumesc, uh, mulțumesc, uh, doamna președintă. Țin și eu să-l felicit pe domnul González Pons pentru că cred că avem de-a face aici cu un uh, raport foarte bine echilibrat și ce mă privește, eu cred că, cum să spun, singura mea îngrijorare, pentru că este o temă care a fost dezbătută în multe state membre. Într-adevăr, această formă de uh, reglementare a uh, litigiilor între investitori și state. Pentru că eu aș spune așa că s-ar putea că, de fapt, conflictul acesta să nu se refere atât la uh, organele legislative, ci uh, ține poate de un fel de pierdere a încrederii. Pentru că cumva aici ne gândim la o situație în care regulile ar fi stabilite de la caz la caz. Și atunci opinia publică poate să aibă această temere că acele companii foarte mari, corporațiile, ar putea să-și folosească puterea lor pentru a îndulci după caz regulile care s-ar aplica la modul general. Probabil asta este principala ă, temere. Însă, eu cred, chiar dacă pare un pic ambițios, eu cred așa, că noi avem uh, un sistem în care, da, poate că am putea crea un fel de instituție de tipul curte permanentă de uh, arbitraj decât cazul în care s-ar înființa o curte de la caz la caz. Însă, dacă ar, lucrurile ar sta așa, atunci atât uh, Uniunea Europeană cât și Statele Unite ar trebui împreună să înființeze această instituție permanentă de arbitraj, în așa fel încât să există o garanție în stabilitatea regulilor de arbitraj. Apoi, în ce privește alegerea uh, membrilor fiecărui complet de arbitraj, asta ar ține atunci deci, de competența acestei instituții. Însă, asta presupune să uh, înființăm o instituție uh, ceea ce ar induce deci o legătură la nivel constituțional între cele două sisteme. Poate că ar fi o idee. Bine, nu știu dacă avem acum posibilitatea de a discuta despre această idee foarte ambițioasă, dar ne-am putea întreba dacă este un proiect fezabil, pentru că, iată, negocierile sunt deja în curs. Însă, uh, remarc totuși că ar putea fi uh, o soluție de mijloc în măsura în care, să zicem, curțile uh, de arbitraj, așa cum sunt ele astăzi la avut în vedere, nu sunt chiar atât de bine cunoscute sau acceptate. Totodată, această soluție um, um, n-ar fi nici foarte rigidă. Deci, iată, ar fi totuși un compromis posibil și ca să asigure o independență față de uh, sistemele uh, cu sau cu stat. Uh, voi continua să reflectez la această temă și voi încerca să vă supun o, o propunere, poate putem avansa în această direcție. În orice caz, cred că dacă am putea face un pas înainte în așa fel încât să avem această idee în fața noastră a unei curți permanente de arbitraj. Poate că, da, dacă am putea uh, avea un astfel de sistem, am spori gradul de încredere din partea publicului european. Pentru că, da, în Uniunea Europeană nu suntem atât de obișnuiți. Cel puțin în anumite țări nu suntem uh, suficient de obișnuiți. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum uh, dăm cuvântul domnului Jean-Charles Cal din partea Comisiei Europene. Îl rugăm să fie concis. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, mulțumiri și raportorului pentru munca sa. Două, trei aspecte, cred, aș putea, aș încerca să aduc niște clarificări, n-aș țin să vă re, reasigur. Această în ce privește, deci Consiliul de Cooperare eh, pe teme reglementare. În orice caz, nu, nu va fi un organ decizional. Eh, acest organism nu ar putea uh, niciun fel să uh, compromită uh, cadrul constituțional de luare de decizii în Uniunea Europeană. În niciun caz acest Consiliu de Cooperare nu ar compromite rolul legislativelor naționale. deciziile se vor lua ca și înainte, atât în SUA cât și în UE. Este doar o, o, un cadru de cooperare între, între cele două surse de reglementare pentru găsirea unei convergențe. În al doilea rând, în ce privește, deci, clauza ISDS? Uh, bineînțeles, Comisia este pe deplin conștient de îngrijorarea care există. Uh, bineînțeles, au existat poate și abuzuri, suntem conștienți și facem tot posibilul să evităm uh, repetările lor. Și în orice caz, ceea ce am propus deja în prezentul acord cu Canada este de fapt o modernizare completă a sistemului SDS, care uh, nu mai are de fapt nimic uh, de a face cu ceea ce exista în anumite tratate bilaterale de investiții în, înainte de asta. Uh, în primul rând, am încercat să definim mai bine uh, standardele de protecție care sunt oferite investitorilor, în așa fel încât să ne bazăm pe un set de reguli foarte clare ce anume se va aplica uh, investitorilor. Și asta răspunde la ce spuneau unii antevorbitori. De aceea, uh, repet, în acordul cu Canada am stabilit niște reguli foarte clare și în ce privește mediul și în ce privește sănătatea, uh, în așa fel încât legislația uh, să nu, uh, să nu fie, din moment ce legislația nu este discriminatorie, nu ar putea fi vreodată considerată ca expropriere indirectă. Deci, uh, de asemenea, am lucrat și la nivel de transparență și la componența completelor de judecată. Deci vor exista uh, proceduri cât mai transparente ca publicul să poată fi la curent. De asemenea, am, am inclus noi reguli de etică în procesul de arbitraj. Deci aceste elemente sunt deja prezente în acordul cu Canada, care oricum, la modul general, este considerat ca un pas foarte mare înainte față de sisteme de SDS precedente. de, de aceea, în ce privește TTIP-ul, oricum lucrăm și mai departe, să mergem și mai departe. Și cred că sperăm că în următoarele săptămâni, pe 8 martie, cred că uh, în Comisia INTA vom uh, face o nouă prezentare pe această temă. Una dintre aceste idei la care lucrăm acum ar fi să să avem deci un, un sistem uh, un sistem permanent care cu un timp poate ar putea deveni acea uh, curte de arbitraj permanentă la care s-au referit antevorbitorul meu. Bineînțeles, deocamdată e un pic mai complicat, mai pot fi și obiecții, pentru că asta înseamnă un efort la nivel de logistic, la nivel de costuri de funcționare, trebuie, aspecte care trebuie gândite. Însă, ultimul punct, în ce privește transparența, săptămâna viitoare Comisia va răspunde în mod oficial ombudsman, la raportul ombudsmanului și Eh, o parte dintre recomandările ombudsmanului au fost deja implementate în toate textele eh, pe care le-am eh, oferit partenerilor americani. De altfel, toate textele pe care lucrăm au fost făcute publice între timp, inclusiv în ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementării, care au fost publicate online chiar săptămâna trecută. De aceea invit pe toată lumea pe tot, să, să consulte toate documentele cu pricina. Bineînțeles, avem și camera de lectură pentru documentele sensibile în care toți, toți deputații sunt invitați să consulte exemplarele tipărite. Deci noi continuăm munca noastră și uh, vă ținem la curent, bineînțeles, urmează deci acest uh, raport săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune doamna președinte, domnule... Y, con mucha brevedad, quiero dar las gracias... Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care participă la redactarea acestui raport pentru că e un proces consultativ, e un aviz, eu o, cred că facem bine ce facem atunci când dorim ca raportul să aparțină practic tuturor celor din comisie și nu doar unei majorități de membri. Așa că sper că opiniile și amendamentele care vor sosi uh, le voi putea incorpora într-un raport care să fie uh, acceptat de toți. Țin cont de ce a spus dragul meu coleg Elmar, dar într-adevăr trebuie să adăugăm probabil că Parlamentul trebuie să dea ultim, ultima undă verde, trebuie să participe la proces și să garanteze apărarea intereselor cetățenilor. Uh, bun, eu sunt preocupat pentru că spun, insist, cred că va fi un acord mixt și putem ajunge foarte departe uh, și să se întâmple ce s-a întâmplat cu Constituția Europeană în cazul în care un Parlament Național nu ratifică acordul și atunci atâta muncă nu va servi la nimic. Deci trebuie cât mai curând posibil să implicăm Parlamentele Naționale și termin. Mecanismul de soluționare a litigiilor există, nu l-am inventat noi. Putem să ne ocupăm de el sau să nu ne ocupăm de el în raport, dar cred că e mai bine să vorbim despre el, pentru că îl avem în fața noastră, nu avem cum să-l ignorăm. Bun, noi nu suntem comisia care duce negocierile, așadar nu noi suntem cei care luăm decizia cum anume va, exist, va fi acest uh, mecanism. Suntem o comisie pentru afaceri constituționale care a fost consultată. Rolul nostru este să spunem care sunt limitele constituționale pe care trebuie să le respecte acest mecanism. Nu suntem noi cei care să spunem cum să arate acest mecanism, ci să spunem care sunt liniile roșii peste care nu poate trece acest mecanism. Eu cred că în ce privește limitele constituționale, Uh, pe care trebuie să le respecte acest mecanism de soluționare a litigiilor e, cred, ușor să ne punem toți de acord. Cu asta vă mulțumesc pentru colaborare. Uh, excuse me, Mr. Anderson, you still wanted to speak on TTIP? Uh, Doamna președinte, domnule Arnesen, îmi pare rău, doriți să interveniți pe tema TTIP? acum încheiem discuția. Nu se pare, deci, că nu doriți să luați cuvântul. Țin să spun că avem uh, până pe 5 martie pentru depunerea amendamentelor deci, eh, dar nu putem încă încheia această reuniune, spune președinte, dar acest punct, deci repet, data de 5 martie limită pentru depunerea amendamentelor eh, la orele 12, cred, spune doamna președinte. Nu, până la orele 18 pe 5 martie. Iar acum Eh, propun să amânăm eh, punctul 11, care ține de Comisia Iuri, dar la punctul 10 am discutat deja cu domnul Iujadovski. Eh, cred că putem de asemenea să discutăm la următoarea noastră întrunire. Deci, deocamdată, domnule Ujadovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Avem aici un aviz al com eh, pentru Comisia Iuri, juri, mă rog, eh, și se referă la subsidiaritate și proporționalitate și raportele anuale 2012-2013. E un raport foarte concret și propun ca în acest aviz pe care trebuie noi să-l facem, să dăm o apreciere pozitivă uh, acestui control ex ante efectuat de Comisia Europeană în ce privește actele juridice, bazându-ne pe regulile și principiile subsidiarității. Trebuie să recunoaștem și crește, să salutăm creșterea numărului de avize motivate emise de parlamentele naționale Aici, uh, în proiectul nostru de aviz sunt trei mari idei. În primul rând, uh, prelungirea termenelor, 8 uh, săptămâni ca parlamentele naționale să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a lua cunoștință și a evalua proiectele de acte juridice supuse atenției lor de către Comisia Europeană. Apoi, e important să încercăm să stabilim mai precis criteriile materiale care permit evaluarea încălcării eventuale a, a principiului subsidiarității sau a proporționalității. Asta este părerea majorității experților. Și un ultim punct care se potrivește cu ceea ce am discutat în audierea de dimineață. Acest proiect propune o mai mare deschidere spre inițiativa cetățenilor europeni uh, ca instrument permițând uh, să uh, permițând o mai bună arhitectură și desfășurarea procesului legislativ. Acesta este în rezumat avizul. Mulțumesc, spune președinta. Acum dacă vreți să avem mai mult timp la dispoziție pentru discuția cu Libe, care când vine la 5.45, discutarea acestui punct o vom face data viitoare și amânăm și dezbaterea amendamentelor și vom vota la AFCO pe 16 aprilie. Deci avem destul timp la dispoziție. După cum spuneam, punctul 11 nu-l tratăm și acum trecem la punctele 7 și 8. Avem o oră la dispoziție pentru discutarea acestor două rapoarte. Aș dori să faceți dumneavoastră introducerea. Bun, nu aveți documente, să ne arătați, dar uh, ați vrea să ne exprimăm cât mai curând posibil ideile în legătură cu modul de a proceda mai departe. Cred că ăsta este scopul discuției, dacă am înțeles eu bine. Avem un raport uh, cu doamna Mercedes Bresu și cu domnul Brock și apoi Giefer Hofstadt Uh, iată, care poate ne va ajuta să depășim cumva tratatul, dar haideți să le dăm ascultare raportorilor și apoi lui Griffith Hofstadt. I can start. Uh, prima, prima di tutto... Uh, mulțumesc, doamna Bresso. Doamna Bresso. uh, mulțumesc. Aș dori uh, întâi de toate să vă aduc la zi uh, în legătură cu o evaluare făcută cu domnul Brock și cu domnul Verhofstadt și anume am dori și de aceea suntem într-o mică întârziere să vă prezentăm o notă introductivă comună a celor două rapoarte care să definească provocările cu care se va confrunta în viitor apropiat Uniunea Europeană și apoi evidențiază faptul că unele dintre ele pot fi soluționate prin utilizarea completă și mai în profunzime a tratatelor, pe când alte provocări vor avea uh, nevoie de o modificare a tratatelor pentru a putea fi soluționate. Deci, se face evaluarea oportunității uh, de a utiliza sau nu instrumentul unei noi convenții sau a altor instrumente uh, disponibile prin tratate. Deci, să utilizăm noile puteri ale Parlamentului uh, la, la care se referă primul raport, puteri pe care Parlamentul încă nu le-a utilizat. Acum, care sunt aceste principale provocări pe termen scurt uh, cu care se va confrunta Uniunea Europeană sau uh, cele care provin din trecutul apropiat? Pentru că noi credeam că tratatul de Lisabona va, fi, va dispune de o perioadă îndelungată de uh, aplicare, pentru că e un tratat uh, bogat în oportunități. Bun, sunt practic două teme principale. În primul rând, criza economică și financiară, care a pus la grea încercare întreaga Uniune economică și monetară și a demonstrat limitele și Eh, punctele eh, slabe ale tratatului în acest domeniu. Eh, pentru că, după cum știți, confruntate cu criza, statele care fac parte din Uniunea Economică și Monetară au trebuit să găsească soluții parțialmente în cadrul tratatelor sau forțându-le putin interpretarea, dar parțialmente și prin tratate separate, care vor trebui și ele integrate în viitor apropiat. Cel puțin așa spun tratatele. O a doua temă, încă și mai recentă decât prima, sau mă rog, a doua provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană, E cu siguranță cea reprezentată de evoluțiile internaționale. Mai înainte primăvara arabă, apoi situația din Ucraina, situația din Siria, Orientul Mijlociu. Iată, apariția tuturor forme de fundamentalism islamic, în acest ultim caz, au evidențiat faptul că ducem lipsă de o politică coerentă de apărare, de securitate și așadar politică externă pentru întreaga Uniune Europeană. Și în această fază ce s-a întâmplat a fost că uh, Iată, Consiliul European și-a asumat un rol de frunte, mai ales prin inițiativa celor patru președinți, ceea ce a însemnat o serie întreagă de provocări față de Uniunea Europeană. La baza acestora sunt tocmai tema Uniunii Politice. Uh, ceea cea care ar putea face cumva ordine în acest sistem instituțional european foarte complex. Bun, suntem trei aici și nu avem mult timp la dispoziție, însă e clar că s-au obținut rezultate, însă e nevoie de un nou model de guvernanță economică Trebuie ca, prin intermediul instrumentelor actuale, însă și cu ajutorul unor instrumente suplimentare din tratat, trebuie să ne ocupăm de chestiunea securității și a apărării europene, a politicii externe europene. Mai avem și o problemă legată de democrație în Uniunea Europeană. Parlamentul European uh, cumva a fost pus pe plan secund. Uh, în uh, situația aceasta în care uh, s-au înregistrat evoluții care au limitat puterile Parlamentului European. Pe de altă parte, a știut să utilizeze foarte, în mod foarte pozitiv tratatul de la Lisabona în problema alegerilor, alegerii democratice a președintelui Comisiei Europene. Apoi o reflexie privitoare la sistemul candidatului vârf de lance, foarte interesant pentru că asta a consolidat poziția partidelor politice europene, dar pe viitor va fi nevoie de o, o reflexie mai detaliată în legătură cu modul în care uh, legitimitatea democratică a Comisiei Europene, uh, modul în care sunt aleși comisarii, uh, legitimitatea aceasta ar putea cumva să fie consolidată. M-am referit deja la cei patru președinți. Practic, pentru a ne îndrepta spre o uniune în adevăratul sens al cuvântului, economică și monetară, Obiectivul ar trebui să fie o uniune politică mai completă și inclusiv un nou raport pregătit de cei patru președinți uh, înseamnă niște pași înainte, deși mici, dar în direcția, în direcția aceasta despre care vorbesc eu și asta înseamnă că suntem la limită. Avem instrumente în tratate care ne permit să ne îndreptăm spre o uh, uh, mai strânsă uniune politică dacă statele membre și Parlamentul iau această hotărâre, dar în același timp avem nevoie probabil și de instrumente diferite care să îmbunătățească în general democrația întregului sistem. Încă ceva și un ultim subiect. Fără îndoială, criza economică și monetară a Uniunii Europene și mai ales în zona euro ne impun să avem o politică economică europeană efectivă. Aici e clar că toate propunerile care au fost făcute pe durata dezbaterii privitoare la alegerea președintelui Comisiei ne arată că trebuie să ne îndreptăm spre o uniune uh, mai uh, compactă, după cum se spune în tratate, utilizând întregul potențial de coordonare al politicilor economice, nu doar a cele monetare. După cum uh, spun, multe instrumente au fost activate în această sarabandă de crize a Consiliului European deci o, trebuie făcută o reflexie ca să vedem ce putem face ca să ajutăm sistemul instituțional al Uniunii Europene și să-i dăm o nouă arhitectură în cadrul tratatelor, însă inclusiv cu elemente noi ale unui nou tratat. Credem că este o acțiune absolut necesară. Deci, două rapoarte care vor pleca de la un trunchi comun de analiza problemelor, apoi în cazul tratatului nostru ne vom ocupa uh, esențialmente de modul în care, utilizând cel mai bine tratatul, e posibil să rezolvăm chestiunile legate de o uniune monetară mai bună, mai transparentă, mai puternică, dar și uniune politică, uniunea securității și a apărării, dar și o uniune a energiei, de asemenea, uniune a pieței de capitaluri. Toate acestea fiind indicații cuprinse în diverse rapoarte ale celor patru președinte și planul de acțiune al Comisiei, acel blueprint, dar în legătură cu care nu s-au clarificat încă lucrurile. Aceeași utilizare a termenului Uniune, și aici închei, utilizarea termenului de Uniune ar necesita ea însă și o clarificare instituțională și vedem asta în continuu. Adică ni se prezintă, nu știu, Uniunea Bancară, Uniunea Energiei, însă care e structura instituțională a unei uniuni? Pot da un exemplu. Însă e clar că trebuie făcută clarificări la nivel instituțional. Deci, Deci un set inițial de competențe proprii Uniunii care trebuie, care, uh, trebuie utilizate definind o politică energetică comună, de exemplu, la care se adaugă atribuții uh, și angajamente voluntare ale statelor membre. Și nu e același lucru aici, pentru că o atribuire voluntară a unor probleme nu e același lucru cu un angajament voluntar de a realiza anumite lucruri. Însă e clar că adesea termenul de uniune uh, înseamnă lucruri foarte diferite. O simplă coordonare de politici sau orientarea decisă spre o, spre o politică comună, obligatorie și foarte clar definită. Și aici comisia noastră ar trebui să încerce să definească foarte clar și putem să o facem în acest raport deci să definim foarte clar ce se înțelege prin termenul de Uniune. Deci mergem spre o Uniune, permită temă, Uniune apărării, Uniune energetică, Uniune bancară. Toate astea să fie mult mai clar definite din punct de vedere instituțional. Cum spuneam, cel de-al doilea raport uh, al domnului Verhofstadt e, are cumva legătură cu ce am făcut noi, pentru că va apărea că ceea ce nu se poate face în cadrul actualelor tratate, e clar că dacă se hotărăște așa, înseamnă că trebuie să începem un proces de modificare a tratatelor. Și sigur că Parlamentul trebuie să joace un rol principal în acest proces și să fie pe deplin implicat în această procedură. Și sigur că procedura poate fi doar cea a Convenției, care încă nu a fost utilizată de către Parlament. Deci puterea de a solicita deschiderea unei convenții pe care ar putea decide să o utilizeze Parlamentul. Asta este legătura între cele două texte. Una din puterile neutilizate până acum de către Parlament, posibilitatea de a cere deschiderea unei convenții. Însă, sigur, asta înseamnă că Parlamentul consideră că Uniunea nu are suficiente competențe într-un anumit domeniu. Deci acestea trebuie modificate în multiple sensuri inclusiv cu adăugiri, cu eliminări, nu doar uh, neapărat uh, cu adăugiri și atât. Mulțumesc! Thank you, Elmar Brock. Elmar, ai cuvântul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 cele două rapoarte, de fapt, fac parte dintr-un singur proiect, unul și același, dar cu obiective diferite. Eu și cu doamna Breso studiem posibilitățile de a folosi la maxim uh, tratatul de la Lisabona. În timp ce colega mea nu are exact aceleași viziuni ca și mine, pot să vă asigur de faptul că obiectivele noastre sunt comune. Noi încercăm să uh, punem în aplicare ceva ce există deja, deci mai degrabă o muncă tehnică. Noi nu spunem că vrem să existe tratate noi sau că dorem să le revizuim pe cele existente. Nu vrem să convocăm uh, o nouă uh, convenție, nu. Vorbim despre punerea în aplicare a ceea ce există deja, uh, ca de exemplu la nivelul Uniunii Economice și Monetare. Cu alte cuvinte, trebuie să fim pregătiți în cazul în care va interveni o discuție pentru modificarea tratatelor. Aș vrea să evoc unul sau două uh, lucruri care revin des, de altfel, în uh, discuție. în Uniunea Europeană avem impresia că nu, nu mai ieșim din acest moment de criză, mai ales uh, cu Uniunea Economică și Monetară. Oare Uniunea trebuie să fie unită sau putem să acceptăm ideea că anumite tabere, anumite grupuri pot să avanseze mai rapid decât altele, deci avem o Europa cu două viteze. dacă avem mai multe viteze, atunci uh, avem nevoie de punți instituționale între diferitele grupuri care avansează cu viteze diferite. Avem tot timpul, de exemplu, această problemă uh, și diferențele dintre țările care aparțin zonei euro și cele care sunt uh, în afara zonei euro. Și ne întrebăm dacă ar trebui să avem un președinte pentru țările care sunt în zona euro și un altul, un comisar, mă scuzați, pentru țările care sunt în zona euro și un comisar pentru cele care nu sunt în zona euro. Și apoi, vedeți, avem președintele Eurogrupului și apoi avem președintele Consiliului European. Acestea sunt uh, diferențe care deja s-au instituționalizat. Uniunea economică și monetară trebuie să fie operațională în orice moment, dar nu trebuie să tragem concluzia greșită potrivit căreia e bine să ai o Europa cu mai multe viteze. Noi trebuie să ne menținem capacitățile um, operaționale. Dar Parlamentul European nu trebuie să se ocupe doar de aceste puncte, mai are și altele de făcut. În plus, noi nu suntem singura putere instituțională care trebuie să se ocupe de aceste puncte. Vor exista consecințe pentru democrația instituțională și trebuie să fim uh, pregătiți, trebuie să anticipăm, să nu se creeze neînțelegeri. Iar în ceea ce privește conținutul, punctele cheie au fost deja trecute în revistă. Uniunea economică și monetară, cum spuneam, trebuie să fie operațională, este unul dintre mm, punctele cele mai importante. Aduceți-vă aminte și de raportul Gula, Gular. Trebuie să fie clar unde începe și se termină competența Parlamentului European și unde începe competența Parlamentelor Naționale regulile uh, Uniunii Economice și Monetare trebuie să uh, țină cont de această delimitare a competențelor. Avem nevoie însă de o abordare unită și unificată. Foarte multă lume se întreabă dacă concret aceste reguli instituționale vor funcționa, ce facem cu cooperarea instituțională. Trebuie să fim um, pe deplin capabil să facem față tuturor acestor provocări. Alte principii derivă și din uh, politica externă, care au un impact asupra Uniunii Economice și Monetare. Dar singura cale de ieșire este o soluție comună inclusiv pentru politica externă comună și de securitate. Trebuie să fim capabili să îmbunătățim arhitectura instituțională fără să revizuim tratatele. Diferite întrebări tot revin în actualitate. De pildă, folosirea articolului 20 și 226, cooperarea consolidată. Cum putem să folosim mai bine aceste prevederi. Când ne gândim la noile drepturi de vot de la Consiliu, noile reguli de vot de la Consiliu uh, până în 2017, să ne gândim ce se va întâmpla din 2017 încolo. Un alt semn de întrebare. Apropo de folosirea regulilor codeciziei, astfel încât Parlamentul să aibă tot timpul un cuvânt de spus asupra ceea ce se va întâmpla pe viitor. Și aici este, nu este loc o misiune ușoară, avem multe obstacole de natură tehnică și multe de discutat. Toate aceste aspecte vor avea o influență asupra Uniunii Economice și Monetare pe viitor. Alte articole care sunt des uh, evocate, 163. Oamenii la care uh, eu am făcut apel au interpretat acest articol într-un anumit mod și apoi a existat uh, hotărârea curții de la Karlsruhe. Dacă avem o bună interpretare a juriștilor a folosirii articolului 163, atunci cu atât mai bine și putem să ne consacrăm negocierilor mai degrabă decât unor discuții despre sensul unui articol. E foarte bine dacă știm dinainte cum trebuie să interpretăm acest articol și care trebuie să fie rolul jucat de uh, Banca Centrală Europeană. Suntem în mod constant îngrijorați de felul în care curțile constituționale naționale se implică și dacă au un cuvânt de spus asupra structurilor de guvernare și dacă Parlamentul European trebuie să țină cont sau nu de aceste uh, avize. Compactul fiscal, gândiți-vă, era pentru o durată de 5 ani. 5 ani trec cât ai clipi din ochi. Președintele Eurogrupului și președintele Consiliului European și Comisarul pentru Uniunea Economică și Monetară trebuie să ajungă la un acord înainte de sfârșitul acestei perioade de 5 ani, apropo de evoluțiile viitoare. Colegul Richard Cordwell s-a gândit deja la aceste puncte și știm că deocamdată nu este de competența Comisiei AFCO, dar eu cred că ar trebui să uh, redactăm un aviz pe această temă. Vedeți, doamnelor și domnilor, o serie întreagă de chestiuni ne preocupă, dar uh, nu trebuie să lăsăm deoparte nici uh, chestiunea britanică, distribuirea noilor competențe, cerințele politice pentru a ști cum sunt distribuite competențele între statele membre. Noi, ca și Parlamentul European, trebuie să clarificăm obiectivele pe care vrem să le atingem fără să fie nevoie de o revizuire a tratatelor sau o modificare a acestora. Redistribuirea competențelor trebuie soluționată cât mai repede cu putință. Și credem că chestiunea britanică poate să fie soluționată în cadrul discuțiilor despre subsidiaritate. Am avut o discuție și cu olandezii după ce au respins tratatul constituțional. Îmi aduc aminte când am discutat cu ministrul de la momentul respectiv despre drepturile parlamentelor naționale. Se vorbea mult atunci despre drepturile parlamentelor naționale. Nu putem să uităm faptul că atunci când parlamentele naționale refuză noile aranjamente, atunci toată munca noastră de aici este în zadar. Dacă parlamentele naționale votează împotriva legislației din Uniunea Europeană, totul va fi un eșec. Chiar dacă Consiliul și Parlamentul au adoptat, nu are nicio um, semnificație. Dacă aceste proiecte eșuează în fața Parlamentelor Naționale, atunci ele nu vor vedea lumina zilei. Dacă nu permitem Parlamentelor Naționale să joace un rol crucial în formularea noilor propuneri, atunci ele vor fi sortite eșecului. Nu știu exact cum putem să uh, reorganizăm munca între noi și Parlamentele Naționale, însă sunt convins de faptul că este hotărătoare această modificare. Trebuie neapărat să avem o colaborare foarte strânsă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Este un alt lucru care trebuie neapărat luat în considerație. Eu nu cred că e vorba aici despre competențe mixte, însă există anumite puncte asupra cărora Parlamentele Naționale au competența exclusivă și apoi uh, există competențele uh, pur um, europene. Eu nu zic că trebuie să le amestecăm pe toate, dar procedura trebuie să fie foarte clară de la A la Z Multe lucruri sunt deja scrise în tratat, dar trebuie lămurite. Și aceasta este o parte a discuțiilor noastre și pe viitor. Încă câteva observații, dacă îmi dați voie. Trebuie să ne ocupăm și de chestiunea partidelor. Regulamentul, reglementările, cu privire la partidele politice. Trebuie să avem reguli clare pentru partidele politice în orice democrație și este vital pentru viitorul Parlamentului European. Dacă vom avea în continuare alegeri politice, alegeri unde uh, șefii partidelor nu dau lista candidaților decât cu câteva zile înainte de ținerea propriu-zisă alegerilor, atunci nu poți să spui că ai o procedură uh, democratică clară. Trebuie exercitate presiune asupra uh, partidelor, pentru că altfel ele vor fi victima diferitelor influențe și se va crea o lacună democratică. Eu mi-aș dori ca pe viitor Consiliul să devină un fel de a doua cameră Dacă Consiliul s-ar întâlni de două-trei ori pe lună și ar fi ca un fel de a doua cameră și ar discuta despre legislația uh, cea mai importantă, e foarte bine. Deci vorbesc acum despre aspectele legislative. Și atunci grupurile de lucru de experți ar fi precum uh, comisiile din această cameră parlamentară, care ar fi Consiliul. Și atunci avea un nivel mai mare de integrare între nivelul european și cel național. Cu alte cuvinte, când există divergențe de opinii, să se soluționeze acestea și eventualele litigi în modul cel mai transparent cu putință. Însă Parlamentul European ar trebui să renunțe la această abordare a primei lecturi orice procedură democratică necesită pe puțin două lecturi. Aceste acorduri în primă lectură sunt inacceptabile pentru că uh, de multe ori uh, lucrurile se întâmplă fără ca Parlamentul să își dea seama că au avut loc. Raportorul are un rol uh, mult prea mare, merge la trialoguri cu un mandat care îi dă toate puterile să nu uităm că în majoritatea parlamentelor naționale există trei lecturi, pentru că între lecturi avem ocazia să informăm uh, uh, părțile interesate, se poate face puțin lobby și se poate influența legislația. Este fundamental pentru credibilitatea legislației noastre. Avem un trialog între raportori și Nu știi cine pentru ce anume este responsabil când ai doar un acord în primă lectură, cetățenie nu înțeleg, ei nu văd uh, cum se desfășoară procedura și nu este deloc transparent. Și până la urmă este mai degrabă un eșec și avem suficiente exemple în această privință. Deci ar fi o adevărată îmbunătățire dacă n-am mai avea aceste acorduri în primă lectură. Deci este un, un defect din punct de vedere teoretic. Da, e foarte bine, ești foarte mândru când ești raportor și când obții acest acord în prima lectură, dar eu nu cred că e normal să vrei să, să obții cu orice preț acest acord în prima lectură. Nu este atât de democratic pe cât pare. N-am putut să spun jumătate din tot ce mi-aș fi dorit să spun, dar uh, vă împărtășeam doar câteva dintre primele mele idei în ce privește tratatele Șeful Eurogrupului poate să fie și comisarul responsabil pentru zona euro. Tratatele nu um, împiedică acest lucru. Și în același timp poți să fii președintele Comisiei și președintele Consiliului. Potrivit tratatelor, iarăși nu e interzis. Multe pot fi îmbunătățite. Mulțumesc. I think you will immediately go to, to you. Just... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Uh, thank you very much, uh, Chair. Uh, so... Mulțumesc, doamna președinte. Poate acum, înainte de a aborda metodele de lucru după cele spuse de doamna Bresu, de colegul nostru domnul Brock. Deci, da, vom încerca să lucrăm pe un document comun de analiză, pentru că, da, ar fi păcat să avem uh, două rapoarte diferite bazate pe două analize diferite, pe probleme care sunt comune, se întâmplă în, în politică. Da, n-ar fi mată, dar de data asta vom încerca să evităm o astfel de situație, să avem uh, măcar uh, un document de analiză uh, în comun. Deci, da, aveți dreptate, dar tema este relativ diferită și în ce privește tratatele și în afara tratatelor, dar cred oricum că este important să avem o viziune comună asupra provocărilor cu care Uniunea Europeană se confruntă acum și un document de lucru pe care sperăm să-l avem până uh, la începutul verii, poate undeva prin iunie, dar ar fi bine dacă reușim. Și acest document ar constitui o bază bună de lucru, să-l putem discuta deja uh, la începutul verii și apoi să avem prima versiune, primul proiect de raport prin septembrie-octombrie. Bine, nu vreau să vorbesc, să hotărâm acum uh, aici calendarul, dar vom discuta despre asta cu domnul Brock Apoi, uh, al doilea mm, proiect de raport de, asupra ceea ce nu este posibil în cadrul tratatelor actuale, poate ar putea interveni undeva la sfârșitul anului. Al doilea aspect uh, pune, ridică următoarea întrebare. Cum abordăm a doua temă, al doilea raport? Uh, putem înregistra ce s-a făcut în trecut, în 53, în 77, în 57. Deci, există diferite precedente asupra modului în care s-a intervenit. De exemplu, uh, se poate convoca o convenție, așa cum s-a întâmplat recent, apoi se termină cu o declarație. Uh, da, poate ne putem inspira și în aceste exemple mai vechi, ce s-a întâmplat în 53, să zicem în 67, uh, iar deci a fost atunci niște momente în care s-a uh, lucrat la un exercițiu deschis. Uh, aici vorbim despre un proces de construcție a unui sistem instituțional în Europa. Iar în 2001, când a avut loc convenția constituțională, ar fi fost practic o posibilitate destul de mare să fi început practic munca de la zero. Însă, încă de la bun început, cred că aș putea să-mi permis să sugerez să nu procedăm chiar în acest fel, să pornim de la zero, ci mai bine să uh, evaluăm provocările, să uh, le luăm uh, una câte una și să găsim modul de a, de a răspunde. Da, uh, mai degrabă decât să spunem, uh, iată, convocăm uh, un exercițiu complet deschis și putem rediscuta totul, de la, începând de la zero. Nu, cred că avem nevoie mai degrabă de uh, conceperea unui exercițiu uh, echilibrat, pragmatic și de aceea ar fi mai bine să ne concentrăm pe un uh, număr limitat de probleme specifice, în așa fel încât să avem ceva șanse de succes. Deci, următorul meu punct uh, vine, este întrebarea asta. Care sunt aceste puncte pe care trebuie să ne concentrăm? Ce anume am putea schimba? Deocamdată, fără să avem documentul preliminar, așa cum spuneau și doamna Bresu și domnul Broc, primul rând este vorba despre inexistența unei guvernanțe economice în UE la modul general și mai ales în zona euro. Motivul pentru care există această situație este pentru că aceste aspecte nu au fost rezolvate în cadrul ultimei convenții, pentru că toată lumea prefera să se refere la tratatul de la Maastricht, pe care toată lumea îl cunoștea, haideți să nu ne atingem de el și gata că se pune problema că nu, nu mai este nevoie să mai rediscutăm. Dar iată că între timp au intervenit crize financiare, economice și iată că toate toate aceste situații prin care am trecut zi de zi ne-au arătat că nu, uh, nu se poate să rămânem la același nivel instituțional, pentru că unitatea, uh, uniunea economică nu poate să meargă bine fără Uniunea economică. Deci avem probleme de fiscalitate și așa mai departe. Asta este realitatea în care trăim. Deci avem nevoie să găsim un, uh, un răspuns la o serie întreagă de întrebări. Dar unele întrebări își pot găsi un răspuns uh, în cadrul tratatelor existente, dar alte întrebări nu vor necesita să se meargă mai departe, dincolo de tratatele existente. Deci, asta ar putea, da, implica că trebuie să uh, încorporăm o serie de politici noi mă gândesc de altfel și la câteva exemple deja existente, uh, mecanismul ISM, uh, pachetul legislativ uh, fiscal. Deci, cum spuneam, pentru că ce nu, s-a, ce nu s-a rezolvat atunci, ultima convenție, și că între timp au trecut pe aici mai multe crize, iată, vom fi nevoiți să trecem, să mergem mai departe de cadrul existent și să găsim răspunsuri noi. Mai ales se va pune la să definim ce uh, anume această guvernanță poate, poate fi pe plan economic. Da, uh, cred că există deja o anumită poziție care se conturează în cadrul Parlamentului printr-o serie de rezoluții care indică drumul spre aceste viitoare structuri de guvernanță economică. Uh, și cred că trebuie să uh, ajungem aici în Parlament la o viziune uh, mai, mai precisă. Cred că deocamdată deja am luat-o un pic înainte față de ceea ce mm, lucrează cum Mă gândesc și la primele documente din uh, partea lui Jean-Claude Juncker, care ridicau o serie întreagă de probleme cheie pe această tematică. Parlamentul afirmă, spre exemplu, că avem nevoie de un sistem de convergențe, avem nevoie să se, se poată merge ă, mai departe decât coordonarea la, nivel, coordonarea la nivel de politici fiscale. Și cred că deci, această primă provocare înseamnă că trebuie să identificăm și acele bariere existente încă în tratate în ceea ce privește politicile referitoare la piața comună. Să luăm exemplul Uniunii Energiei la început, uh, când se anunță o astfel de idee, vin, imediat vine un ziarist și ne răspunde aveți grijă, nu se poate, pentru că articolul cu tare și cu tare din, uh, din tratat nu uh, permite punerea pe picioare directă a unei uniuni a energiei. Deci, Iată, nu putem în același timp să înființăm unei Energiei și uh, să rămânem blocați în uh, prevederile existente. Deci, uh, piața unică digitală, uh, piața serviciilor bancare și așa mai departe. Deci, avem nevoie să identificăm acele obstacole care rămân în cazul tratatelor, în așa fel încât să putem merge mai departe în toate aceste proiecte. Deci cred că Deocamdată, în ultimii ani, în, mai, la momentul tratatelor precedente, Convenția Maastricht, eh, s-au adoptat anumite prevederi, dar fără să fi putut la vremea respectivă lua în calcul viitoarele crize. A doua provocare pe care o identific, dragi colegi, este că avem nevoie să continuăm instituirea unui sistem cu adevărat democratic care să includă această latură de asumare a răspunderii. Uh, așa cum spunea și Elmar Brock, sistemul da există cumva deja, e destul de complicat, dar uneori nu este foarte rațional, nu este complet uh, bine gândit. Ceea ce face că din când în când ne confruntăm cu probleme neașteptate, pentru că da, asta este realitatea. Nu dispunem acum de, de uh, un corp executiv complet, uh, care să nu avem un sistem de coordonare perfect între corpul legislativ și corpul executiv, deci dar nu putem continua așa pe un termen nedefinit. Pentru că Consiliul European există, este o instituție cu anumite puteri, nu știu dacă a fost cel mai bine concepută, dar uh, Deci, da, avem uh, dată un, o confuzie între un anumit uh, aspect de executiv și alte și unul legislativ. Deci, cred că, da, trebuie să punem întrebări clare și anume uh, când, dacă și cum putem merge mai departe să facem să evolueze sistemul nostru instituțional. Că situația este un, uneori aiuritoare acum. Uh, Consiliul European are un președinte uh, permanent, dar apoi avem uh, președințiile Consiliului prin rotație, apoi avem Consiliul Afacerilor Externe, că avem și, existăm și vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Externe, dar avem și uh, Consiliul Eurogrupului. Deci, vedeți, și acolo avem anumite funcții permanente. Și cred că toate aceste aspecte trebuie discutate împreună. Nu spun, nu știu astăzi care este soluția cea mai bună, dar în orice caz sunt teme pe care trebuie să le dezbatem. Chiar dacă, așa cum spunea și Elmar uh, Adeneuri, trebuie să uh, continuăm pe această cale a unui sistem uh, normal cu o, o branșă legislativă uh, și o, o branșă executivă, iar branșa legislativă se poate executa controlul din, asupra executivului. Pentru că executivul reprezintă statele membre, celălaltă branșă reprezintă cetățenii care uh, își exercită dreptul de vot. Deci, întrebarea. menționez aici întrebarea finanțării Uniunii, care este, este o problemă. Da, s-a muncit deja foarte mult pe tema asta, Parlamentul a făcut eforturi mari, s-a, lucrat bine pe tema asta la grupul la nivel înalt, dar trebuie să includem pe agenda noastră și această temă. Este o temă esențială pentru evoluția noastră, pentru că pentru că suntem singurul parlament care decide doar asupra cheltuielilor și nu asupra veniturilor sale, pentru că când tradiția ne arăta că situația stătea un pic uh, invers. Iată, avem deci doar uh, jumătate din ceea ce ar fi competența normală a unui parlament. Bine, și nici nu iau un, uh, intru în discuție acum asupra un alt uh, aspect. Uh, iarăși, chestiunea candidatului uh, Vârdelancea, eu cred că și aici eh, se pune întrebarea, trebuie pusă, eh, trebuie să mergem mai departe în acest sens eh, sau nu? Vom lucra cu liste la nivel european sau nu? Dar e o întrebare deschisă. În ultimii cinci ani au fost emise diverse idei, însă nu s-a supus votului un raport, votului în plenar un raport pe această temă iarăși din partea comisiei, iarăși ne putem întreba dacă trebuie să continuăm în același fel sau mai sunt aspecte de uh, reevaluat. Deci și aici ar fi nevoie de o decizie a Consiliului European înainte de 2019, înainte de uh, investirea viitoare a Comisiei. Iarăși, sunt și alte politici care pot fi puse în discuție în ce privește, spre exemplu, uh, valorile fundamentale, poate că dispozițiile din tratate nu sunt uneori suficient de puternice sau de eficiente ar trebui luate măsuri, spre exemplu. că uneori trebuie să găsim modalitatea de a uh, lua mult mai repede în discuție anumite probleme legate de drepturile fundamentale decât să așteptăm procedurile uh, obișnuite. O a treia provocare pe care am identificat-o și care este în mod direct legată de uh, întrebarea pusă de colegii britanici este cum reacționăm, cum, cum putem uh, să facem când o stat membru spune rămân în afara mm, acelor și acelor uh, politici comunitare, dar rămân un stat uh, membru al Uniunii. Deci Până unde se poate merge cu aplicarea acestor clauze de tip uh, opt-out? Deci, cât de departe se poate merge cu uh, astfel de proceduri? Este o dezbatere importantă. Uh, s-a spus uneori că poate în viitor ar trebui să existe două tipuri de statut pentru statele membre. Deci eu cred că sunt discuții care ne așteaptă în următoarele luni în vederea acestui raport. Și, bineînțeles, uh, trebuie să vorbim și despre asumarea responsabilității, uh, mai ales în interiorul zonei euro. Și da, asta readuce în discuție și uh, observația precedentă, că poate începem să avem o, o serie prea, o listă prea lungă de uniuni, a energiei, a afacerilor externe și așa mai departe, așa mai departe. Dar, deci, ce se întâmplă? Pentru fiecare arie de politică comunitară înființăm o uniune, deci Uniunea Europeană începe să, să, să semene cu un animal ciudat, un aspect uh, neobișnuit. Pentru că unele state membre uh, hotărăsc să nu participe la o politică comunitară, dar pe de altă parte uh, Eh, țări care nu sunt membre ale Uniunii pot să facă parte și să aplice o parte. Deci, vezi, deci ajungem la niște situații foarte ciudate. Nu îi obligăm pe membrii noștri, dar le permitem altora să aplice politicile noastre. Nu știu cât și până unde putem continua cu această multiplicare a uh, uniunilor cu geometrie variabilă. Pentru că de fiecare dată intervine clauza opt-in, clauza opt-out, o excepție, o negociere. Uh, deci, practic, am impresia că la fiecare uniune pe care o adăugăm uh, la vraful celor existente, uh, intervin excepții. În cele din urmă, în ce privește această problemă, deci chestiunea dosarului britanic și continuarea construcției instituționale, cred că a venit momentul să o conferim Curții Europene uh, o competență generală Eh, nu doar la ceea ce cunoaștem astăzi, dar și în chestiuni economice, bugetare, spre exemplu. În fine, menționez o ultimă provocare și anume poziționarea geopolitică a UE, să ne uităm la ce se întâmplă la frontierele noastre, în zona, în vecinătatea Uniunii Europene, cred că a venit acum uh, Uh, vremea să facem un pas mare înainte în, uh, pe aceste teme. Întotdeauna m-am gândit că poate momentul cel mai greu ar fi fost uh, în 1954, când adunarea națională în Franța hotărâse, a hotărât atunci să spună nu unui, unui proiect care combina o uniune politică și o uniune a apărării. Dar o uniune politică ar fi fost necesară pentru a controla uniunea apărării. Însă, iată că uh, ajungem din nou să ne punem întrebări pe această temă. Pentru uh, mă gândesc și la domnul președinte al Consiliului, domnul Task, ieri, care a intervenit în cadrul plenarei. Uh, care a, a, a menționat politici foarte pro, proactive în cadrul politicii externe, dar iată ce se întâmplă. Uneori astfel de politici proactive nu sunt aplicabile pentru că nu ne putem descurca în, uh, având necesitatea aceasta a unanimității. Deci nu știu, poate că și în materie de politică externă trebuie să identificăm soluții noi, da, trebuie să discutăm comunitatea de apărare europeană, trebuie să vedem cum am putea duce mai departe mecanismele existente, în așa fel încât să întărim poziția geopolitică a Europei. Deci, deocamdată nu am făcut decât să evoc provocările principale și cadrul la care ne raportăm. Cum anume vom putea răspunde acestor întrebări? Nu știu dacă va fi nevoie să convocăm o nouă convenție sau un alt mecanism, dar în orice caz eu cred că este, ar fi util să ne concentrăm pe aceste 4-5 teme uh, precise mai degrabă decât să redeschidem, nu știu, un exercițiu cu final deschis, uh, cum s-a mai întâmplat în trecut. Mulțumesc! Thank Președinta, mulțumesc. Iată, 15 minute pentru discuție, 4 persoane scrise la cuvânt. Dacă mai dorește cineva, vă rog să îmi semnalați și domnul Angel. Doamna Spinelli a plecat <laughs> între timp. Atunci Ramon Haureghi. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun că mă bucură foarte mult această dezbatere pe care de-abia am început-o, deoarece sincer consider că Uniunea Europeană se află în fața unuia din momentele cele mai uh, critice din existența sa și cred că această dezbatere ne dă șansa să facem ce trebuie să facem. Și în acest sens am convingerea că un tratat care are doar 5 ani de existență, iată, totuși uh, a trebuit să facă față unor trei mari uh, crize, practic, care ne obligă să facem o reflexie urgentă. Cred că există schimbări geopolitice și tehnologice extraordinare în întreaga lume, care ne afectează și pe noi. Avem o criză financiară uh, prin care niciodată până acum nu a trecut capitalismul și mai ales Uniunea Europeană și avem și necesitatea de a moderniza și de a ne adapta propriile democrații într-o Europa care e din ce în ce mai eurosceptică din nefericire și în care se manifestă foarte dur și clar anti anti-europenismul. Deci asta e prima problemă pe care o avem, ideea că un proiect atât de ambițios ca cel la care s-au referit raportorii și îmi pare foarte bine că sunt colegi atât de străluciți cei care se vor ocupa de acest prim document, uh, ambiția obiectivelor este foarte mare, însă într-un context care din punct de vedere politic e foarte puțin propice unor mari reforme. Cu asta eu spune că va, probabil că trebuie să fim conștienți de faptul că în, aceast, în această perioadă de recesiune nu va exista o reformă a tratatelor, dacă suntem, să spunem, rezonabili în modul de a percepe politica europeană am citit ieri uh, discursul lui Martin Schulz în fața Consiliului European, în noaptea în care s-a reunit ultimul Consiliu, și în mod constant și în repetate rânduri Martin Schulz a repetat vorbea aproape numele întregului Parlament, spunea că nu va exista o reformă a tratatelor. Deci, întrebarea atunci e ce facem noi aici? Ce face Parlamentul European în această enormă criză prin care trece Europa? și fiind conștienți că sunt multe lucruri care nu funcționează. Asta e cheia, cred eu, și mai cred că trebuie să facem o muncă în primul și în primul rând să facem un diagnostic al tuturor problemelor, a tot ceea ce nu funcționează, că multe nu funcționează și au spus mult mai bine ca mine raportorii acest lucru. Așa că eu cred că trebuie să spunem clar Comisiei și Consiliului și partidelor, parlamentelor naționale ce vedem noi, uh, Parlamentul European, că nu funcționează. De ce trebuie să avem un diagnostic comun, dacă e posibil. Și plecând de acolo, pe ce cale să o luăm, pentru că Uniunea Europeană să funcționeze mai bine în jurul uh, tuturor acestor puncte cheie semnalând reformele tratatului care ar trebui întreprinse sau la care trebuie să ne gândim, dar fără să renunțăm ca încă de pe acum Consiliul și Comisia să uh, uh, înceapă să regleze unele probleme semnalizate de Parlament. Deci trebuie făcut un, găsit un echilibru între un proiect foarte ambițios și s-a explicat aici ce anume dorește Europa și totuși și un pragmatism eh, care trebuie și el inclus ca să putem aplica reformele deja din această legislatură. Președinte, președinte, mulțumesc și acum Iolainen. Ja, eh, ich bin froh, dass wir diese beiden Berichte machen. Mulțumesc. Eu Mă bucur că am inițiat aceste două rapoarte și sunt de acord cu ce au spus autorilor respectiv, pentru că noi avem o răspundere pentru viitorul Europei și dacă ne uităm la diferitele instituții, Comisia nu va face nimic, Consiliul este și el paralizat și atunci nu mai rămâne decât instituția noastră, această dezbatere despre funcționarea Uniunii Europene și viitorul său trebuie neapărat să fie abordat. În același timp trebuie să ne gândim cum vom uh, vorbi în exterior despre această discuție. Azi dimineața am vorbit despre inițiativa cetățenească și există milioane de persoane care ar dori să discute cu noi și eu cred că trebuie să implicăm opinia publică și în dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene. Multe tematici au fost deja abordate, deci eu pot să fiu uh, succint. Potențialul tratatului de la Lisabona nu a fost încă bine folosit să vedem ce putem face pentru resursele proprii, pentru uh, o cultură a democrației mai aprofundată în Uniunea Europeană. Știm că trebuie să reparăm și lacunele din tratatul de la Maastricht. Acum nu mai avem aceleași realități precum în urmă cu 25 de ani când a fost redactat acest tratat. Guy Verhofstadt uh, s-a limitat la patru domenii. Știu acest lucru. Însă dacă ne limităm doar la aceste aspecte, riscă să apară dificultăți. Poate că am avea nevoie de o viziune mai largă asupra viitorului Uniunii Europene pentru că au trecut 15 ani și de când a avut loc ultima convenție. Richard Corbett acum are cuvântul. Da, uh, parcă numai socialiștii au cuvântul, spune domnul Corbett. Am început deja. Cred că tratatele în vigoare s-au dovedit mai flexibile decât s-ar fi așteptat mulți dintre noi. Se pare că putem să mergem destul de departe în ce privește Uniunea Monetară, de exemplu, și alte aspecte din tratatele uh, existente, dar e adevărat că nu um, am exploatat toate mecanismele precum uh, cooperarea consolidată, uh, cooperarea permanentă structurată în domeniul politicii externe și așa mai departe există lucruri care pot fi făcute prin modificarea tratatelor, dar și fără această modificare, dacă se reorganizează Consiliul, dacă Comisia prezidează Eurogrupul, redefinirea procedurilor de trialog. Pentru aceste schimbări nu e nevoie de modificarea tratatelor. De indiferent dacă ceva este în tratate sau nu, tot ceea ce contează este dacă oamenii vor să le folosească sau nu. Gândiți-vă ce este uh, mai amuzant decât atunci când uh, um, euroscepticii uh, folosesc drapelul european numai ca să strige Europa, Europa pentru că sunt împotriva parteneriatului cu Statele Unite ale Americii. Deci E, așa e cu drapelul. Când vrei îl folosești, când nu, nu. Și până la urmă, ce e cu modificarea tratatelor? Eu cred că încă nu avem un nivel suficient de consens pentru a modifica aceste tratate. Că e vorba de euroobligațiuni, ca să ajungem la adevărată mutualizare a datorilor suverane, sau dacă trebuie să schimbăm regulile de vot în domeniul politicii de securitate și apărare și lista poate să fie mai uh, cât de lungă doriți, cu lucruri de doriți și indezirabile, dar încă o dată nu cred că putem să ne gândim la o schimbare a tratatelor. Mai există și alternativa tratatelor interguvernamentale. Să nu uităm că compactul fiscal a devenit un tratat interguvernamental nu ne dorim, numai pentru că singur stat membru și nu mi-aduc aminte care, nu um, și-a deci exercitat dreptul de veto. Și ce au făcut ei? Au creat un tratat separat care este cât mai apropiat cu putință de tratatul uh, actual. Deci nu au creat ceva în paralel. E adevărat că nu este un sistem prea rațional. Eu vin dintr-o țară a cărei sistem politic național nu este oricum rațional aceste cameră care nu este aleasă, asimetriile dintre Scoția, uh, țara Galilor, Irlanda de Nord dar nu, și, și Anglia. Deci totul este irațional, dar asta nu înseamnă că nu poți să supraviețuiești într-un sistem irațional. Și riscul de a-l modifica este mai mare decât riscul de a uh, lucra în acest sistem. Da, avem uh, tot felul de ciudățenii, țări care încă nu sunt în Schengen, alte țări care încă nu sunt în euro, Cipru care nu este în întregime în Europa. Dar întotdeauna există o minoritate, uneori chiar și o singură țară e suficient ca să schimbe totul. Dar este o amenințare vitală pentru Europa? Nu, eu cred că trebuie să ne gândim dintr-o perspectivă istorică. Nu e ceva absolut vital pentru noi. În sfârșit, trimiterile la chestiunea britanică. Eu cred că trebuie să așteptăm până când uh, vor avea loc alegerile în mai. Să vedem care este exact uh, chestiunea britanică, dacă va mai rămâne o chestiune britanică. Totul depinde de rezultatul acelor alegeri. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi colegi. Acum trebuie să ne mai uh, limităm pentru că colegii de la Libe riscă să vină dintr-un moment în altul. Colegul Lewandowski. Vă mulțumesc. Aceste discuții despre ce putem să facem în temeiul tratatelor în vigoare în temeiul prevederilor obligatorii din tratate, sunt uh, importante pentru comisia noastră, însă mie mi se pare că este o metodă cam haotică Domnul Verhofstadt ne spune că geografia instituțională a Uniunii Europene este una complexă. Da, sunt de acord, dar acest lucru nu este recent. De ani de zile se întâmplă așa. Ideea ar fi să facem propuneri concrete și pozitive ca să simplificăm această geografie instituțională complexă. Atâta timp cât autorii nu o să facă niște propuneri concrete în scris, discuția rămâne una în vânt. Și vreau să îi adresez o întrebare domnului Brock, să fiu sigur că am înțeles bine. Am auzit că dumnealui spunea că s-ar putea modifica tratatele pentru ca șeful comisiei să fie și președintele Consiliului European. Puteți să ne dați mai multe detalii despre această teză? Am vrea însă să aș vrea să nu ne mulțumim doar cu o dezbatere generală, ci să beneficiem de niște propuneri concrete din partea raportorilor, ca să ne bazăm pe niște lucruri foarte concrete. Da, tare mi este că trebuie să încheiem dezbaterea, dar probabil că o vom continua ulterior. Știu că unii colegi doreau să vadă textele, dar înainte de a primi textele ar fi bine să avem aceste dezbateri pentru că aceste schimburi de opinii sunt foarte uh, utile și uh, rodnice, dar vom primi documentele, sunt convinsă. A, ah, vreți să răspundeți la întrebare, domnule Broc. Da, vă rog, răspundeți la întrebare, dar în același timp facem și, uh, în timp ce dumneavoastră vorbiți, noi uh, facem și altceva. Ich möchte die Frage, die Herr Kollege gestellt hat, in einem, äh, zwei Sätzen beantworten Aș vrea să răspund la câteva dintre întrebările care mi-au fost adresate, mai ales uh, pentru presa din Polonia. Eu cred că Donald Tusk ar putea să fie un foarte bun președinte cu două pălării, dar și Jean-Claude Juncker. Nu e vorba aici de a îi lua domnului Tusk uh, funcția, să nu vă simțiți tentat să faceți un comunicat de presă în această sens, pentru că ar fi eronat. Uh, Mulțumesc, acum avem reuniunea în comun cu colegii de la Libe în ce privește aderarea la Convenția Drepturilor Omului. Cine dorește să rămână în sală este rugat să ia loc.